Uh, next point. Următorul punct, uh, dragi colegi, următorul punct pe ordinea de zi, sesiunea de vot. Îmi cer uh, scuze că că trebuie să așteptați un sfert de oră. Am terminat întâlnirea coordonatorilor cu 15 minute mai târziu. A fost pasionantă, dar cu rezultate bune, fără tensiuni după încheierea ședinței, dar ne-a luat mai mult timp decât ne-am așteptat. Uh, iată de ce am uh, întârziat. A trebuit să finalizăm toate activitățile noastre. Acum avem uh, patru rapoarte în fața noastră pe care trebuie să le votăm și ne va lua mai mult de o oră, deci trebuie să ne pregătim pentru asta. Vom vedea, nu suntem siguri. Deci, proiectul de raport privind statisticile europene în ceea ce vește prețurile la gazele naturale și electricitate. Raportor Barbara Kappel și începem cu un vot test. Sunteți uh, supărați uh, că am uh, întârziat? Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Un vot în plus la PPE. să verificăm. Deci, să trecem la lista de vot. Amendamentul 68. Uh, 56 la 68 sunt uh, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentele 73 până la 68 în bloc. Pentru, împotrivă, respins. 78. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 9. Pentru. Împotrivă abțineri, respins, 80 pentru, împotrivă. Să verificăm. Să verificăm amendamentul 80, votul s-a închis. Voturi uh, în plus la PPE și ALDE. PPE-ul încă are voturi prea multe. Am închis votul. Adoptat. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 85. Verificăm electronic 85. Închid votul. Respins. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 88. Pentru. Împotrivă. Să-l verificăm electronic. 88. Am închis votul. Respins. 89. Pentru. Împotrivă. Să-l verificăm. 89. Am închis votul. Adoptat de data aceasta. 90 pentru. Împotrivă. Nouăzeci. Să verificăm electronic. 90. Am închis votul. Adoptat. 91 până la 61. Vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 97. Pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 10. 82, 83 în bloc. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 84. Pentru. Da, îmi cer scuze, spune președintele. Trecem la 20. Deci sărim până la amendamentul 20 pentru împotrivă. Să verificăm electronic 20. Am închis votul. Respins. 102 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 103 pentru împotrivă abțineri, respins. În bloc, de la 21 până la 32, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 107 și 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 108 până la 55 în bloc pentru împotrivă abțineri respins 39 pentru împotrivă abțineri respins 40 pentru împotrivă abțineri respins 41 pentru verificăm 40 electronic Am închis votul. Respins. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 46 pentru împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Treizeci pentru, 6 împotrivă. E vorba de o rezoluție legislativă care impune un uh, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. adoptată. Și în ceea ce privește negocierile interinstituționale, avem nevoie de majoritatea membrilor din comisie. Vot cu apel nominal în ceea ce privește negocierile interinstituționale, deschiderea acestora. Votul s-a deschis. Votul este închis. Deci o majoritate covârșitoare, 37 la 7. Deci este un mandat pentru începerea negocierilor interinstituționale. Mulțumesc uh, mult raportoarei și trecem la ra, proiectul de raport în ceea ce privește raportul de progres privind uh, energiile regenerabile. Paloma López Bermeo. Compromisul 13. Pentru. Împotriva abțineri. Adoptat. 59. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. Verificăm electronic 59. Votul s-a închis. nu este adoptat. Este respins. Respins. Compromisul 14. Compromisul 14. Ce se întâmplă? Ați închis votul mult prea devreme. Bun. Compromisul 14. Compromisul 14. Cine este împotrivă? Nu. 59. Domnule președinte, nu putem să votăm. Nu am votat 59 pentru că consola nu funcționează. Uh, doi colegi nu au votat pentru că consola nu a funcționat. Deci vă cerem să repetăm votul. Puteți să verificați. Sunt două voturi în minus. Dragi colegi, pot să aștept mai mult, ne-ar lua două ore, sunt de acord dar în mijlocul votării nu putem să schimbăm regulile. De fiecare dată am alocat același timp votului, deci nu pot să schimb brusc pentru un vot și să mă întorc. O să aștept mai mult. Dacă e vorba de o verificare electronică sau de un vot cu apel nominal, o să aștept mai mult. O să ne ia două ore N-am nimic împotrivă, pentru că trebuie să fiți convinși de rezultatul votului. Este foarte greu să te întorci la un vot anterior, pentru că n-a fost nimic uh, special. O să aștept mai mult, îmi cer scuze, dar nu pot să mă întorc la vot. Amendamentul de compromis 14. Cine este pentru, împotrivă, să verificăm electronic. Compromisul 14. O să aștept mai mult. Verificăm. Prea multe voturi de la PPE. Am închis votul. Adoptat. pentru uh, uh, compromisul 14 addition, adițional, pentru împotrivă verificăm. Deci, adăugirea la compromisul 14. Verificăm. Am închis votul. Adoptat. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a închis și este adoptat. 72 pentru împotrivă abțineri. Verificăm electronic. 72 îl verificăm electronic. Verificăm electronic 72, votul s-a închis și este respins. Compromisul 16 pentru împotrivă abțineri adoptat. 80 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul 17 pentru împotrivă abțineri adoptat. 83 pentru împotrivă abțineri adoptat. 84 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 18 pentru, împotrivă. Să verificăm electronic compromisul 18. Votul s-a închis și este respins. 92 85 pentru Împotrivă. Deci 85. Încă o dată. Poate că nu v-ați așteptat. Amendamentul 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic 85. Votul s-a închis și este adoptat. Mergem la amendamentul 90 pentru împotrivă să verificăm din păcate verificăm electronic 90 Votul s-a închis. Și este respins. 91 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm 91. Votul s-a închis și este respins. 92 pentru, Împotrivă. Respins. Compromisul 19 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 101 Cine este pentru? Împotrivă? să verificăm. 101. Votul s-a închis. Respins. O sută zece. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri adoptat. 120 pentru, împotriva abțineri adoptat. 122 pentru, împotriva abțineri adoptat. 123 pentru, împotriva abțineri respins. 124 pentru, împotriva abțineri adoptat. Regii 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 131 pentru, împotrivă. Să verificăm electronic 131. Verificăm 131, votul s-a închis. Respins. 132 pentru, Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic. Verificăm așadar 132, votul s-a închis și este respins. 133 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri, Adoptat. 137 adăugire pentru împotrivă. Să verificăm electronic. 137. Am închis votul. Adoptat. 139 pentru împotrivă. Să îl verificăm. 139. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 24 pentru împotrivă. Să verificăm electronic compromisul 24. Votul s-a închis și este respins. 146 pentru, împotrivă, Vă rog să ridicați mâna încă o dată. 146 pentru împotrivă. Să verificăm 146. Votul s-a închis și este adoptat. 147 pentru, împotrivă, să verificăm electronic. 147. Votul s-a închis și este adoptat. 148 pentru, împotrivă, aceeași majoritate, adoptat. 149 pentru, împotrivă, Verificăm electronic 149. Votul s-a închis și este respins. 150 pentru împotrivă abțineri. Verificăm, să verificăm. Votul s-a închis la 150, respins. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 152 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm 152. Votul s-a închis. Respins. 153 pentru, împotrivă. Abținere adoptat. 154 pentru, împotrivă. Abțineri. Să verificăm 154. Verificăm 154. Votul s-a închis. Respins. NV2 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 25 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm compromisul 25, votul s-a deschis, votul s-a închis, adoptat. O 100 62 ca adăugire pentru, împotrivă, abțineri, respins. Adăugire la compromisul 25 pentru, împotrivă, să verificăm. Deci adăugire la compromisul 25. Închid votul adoptat 164 pentru, împotrivă. Să verificăm electronic 164. Votul s-a închis. Adoptat 165 pentru, împotrivă, Abțineri adoptat, 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, adăugire la compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 172. Nu, îmi cer scuze, spune președintele. Adăugire la adăugirea compromisului 26. Amendamentul 186. Pentru, împotrivă, să verificăm. Amendamentul 186. Închid votul. Adoptat. 172 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Uh, 174 in favor. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 188 pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm electronic. 188. Nu, 88. Am închis votul. Se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu aceeași majoritate, compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă supliment la complimentul do la, com la 29 pentru împotrivă abțineri se adoptă, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Adăugire la compromisul 30 pentru împotrivă. Trebuie să verificăm. Adăugire la compromisul 30. Am închis votul. Respinsă. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 200. Am închis votul. Se adoptă. 201 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 202 pentru. Bun, verificăm amendamentul 201. Verificăm votul pe marginea amendamentului 201. Am închis votul. Respins. Amendamentul 202 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 202. Am închis votul. Respins. 203 pentru. Împotrivă. Verificăm. Îmi cer scuze. N-am întrebat despre abțineri. Deci la 203 am închis votul. Se adoptă. 204 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 205 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 205. Am închis votul. Se adoptă. 206 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 207 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 208 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 31. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 218. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 32. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 219. Adăugire la compromisul 32. Pentru, Împotrivă. Verificăm. 219. Am închis votul. Respins. 224 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 224. Am închis votul. Respins. 225 pentru. Împotrivă. Abținări. Se adoptă. 226 pentru. Împotrivă. Verificăm. 2, 2, 6. Am închis votul. Respins. 227 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 228 pentru. Împotrivă. Verificăm. 228. Verificăm la 228. Am închis votul. Respins. 229 pentru. Împotrivă. Abțineri. Mai bine verificăm electronic. Probabil că se adoptă, dar mai bine verificăm. Deci 229. Votăm acum. Electronic. Am închis votul. Se adoptă. 230 pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm. Deci 230. Am închis votul. Respins. 231. Pentru. Împotrivă. Respins. Compromisul 33 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 33A pentru împotrivă abțineri se adoptă. La adăugire la compromisul 33A pentru împotriva abțineri se adoptă. 230 pentru împotriva abțineri. Verificăm. 240. Am închis votul. Respins. 241 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 244 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 245. Verificăm votul la 245. Am închis votul. Se adoptă. 246 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 246. Trebuie să verificăm. Am închis votul. Respins. 247 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 247. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 34. Pentru. Domnule președinte, nu vă supărați atunci când anunțați rezultatele, le putem vedea și pe ecrane? Pentru că spuneați mai, la ultimele două voturi respins sau adoptat și pe ecrane nu se menționa acest lucru. Deci dacă se poate să vedem și pe ecrane rezultatul votului, vă rog. Bine. Compromise 34. Compromisul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 255 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 256 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 257 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 2, 5, 7, 257. Verificăm votul la amendamentul 257. Am închis votul. Respins. Compromisul 35. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Compromisul 35. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 36. Pentru. Împotrivă. Verificăm. E important. Deci, 36. Verificăm votul pe marginea compromisului 36. Am închis votul. Respins. De această dată. Amendamentul două, amendamentele 265 și 266 împreună împre, pentru, împotrivă, verificăm deci cele două amendamente le supunem la vot împreună. 265-266 am închis votul. Respinse. Așadar, trecem mai departe la 267 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Nu e clar. 267. Am închis votul. Se adoptă. 268. Nu, îmi cer scuze, trecem la următorul atunci. Ba da, 268, desigur. 268 pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic mai bine. Votăm la 268. Am închis votul. Îmi cer scuze, vă rog? S-a întâmplat ceva? Nu funcționează ceva? Nu funcționează vreo consolă? Nu e posibil să schimbați s-a întâmplat exact ce s-a întâmplat mai devreme. Apare o problemă la nivelul consolelor de vot. Fiindcă eu, de exemplu, n-am avut cum să schimb votul înainte de a se închide votul. N-am putut să-mi exprim votul așa cum voiam. Înțeleg ce spuneați, domnule coleg. Într-adevăr, e o problemă. N-am închis votul, deci la care eram? 268. I didn't close. 268. Dar să știți că n-am închis votul încă. Prin urmare, ne întoarcem la amendamentul 268, da? Deci supunem din nou la vot 268, dar și eu vă rog pe dumneavoastră să vă luați cartela de vot și să vă schimbați locul și vom solicita serviciilor tehnice să vă ajute să rezolvați problema aceasta tehnică ca să puteți să exprimați votul. Deci, dacă se poate, vă rog să vă mutați în, la un alt loc, la o altă consolă. Domnule Tamburano, s-a rezolvat problema? Da? Prin urmare, stimați colegi, supunem din nou la vot amendamentul 268. Deci, verificăm votul pe marginea amendamentului 268, îl supunem deci din nou la vot electronic. Am închis votul. Respins. 269 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 269. Am închis votul. Respins. 270 pentru. Împotrivă. Verificăm. E, e greu de tras o concluzie clară. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 275. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 275. Am închis votul. Respins. Compromisul 38. cine pentru? Împotrivă. Și aici trebuie să verificăm, fiindcă e un, un compromis foarte important. Deci, supunem la vot electronic 38, compromisul 38. Am închis votul. Respins. Amendamentul 276 și amendamentul 277 le votăm împreună. Pentru. Împotrivă. Probabil că se respinge, dar mai bine verificăm. Deci, verificăm, supunem la vot amendamentele 276 și 277, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 281, pentru. 281. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 282. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 283. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. MV5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 289. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 290. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Supunem la vot amendamentul 290. Vot electronic. Am închis votul. Se adoptă. 291 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 293 pentru, împotrivă, abții se adoptă. 294 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm. La 294 supunem la vot 294. Am închis votul. Respins. Compromisul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Adăugire la compromisul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adăugirea se adoptă. Amendamentul 230 pentru. Împotrivă. Verificăm. Deci 302, ce scuze, 302. Am închis votul. Respins. 303 pentru. Împotrivă abțineri, verificăm. 303. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 306. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 307. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 307. Am închis votul. Se adoptă. 308 pentru. Împotrivă. Se adoptă cu aceeași majoritate. 309 pentru. Împotrivă. Respins. 310 pentru. Împotrivă. Verificăm. 310. Verificăm votul la amendamentul 310. Am închis votul. Respins. Compromisul 42 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. MV22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 320 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 322 pentru, împotriva verificăm. Amendamentul 322. 322. Am închis votul. Se adoptă. 323 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 324 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 326 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 327 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 328 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 330 pentru, 328, da, putem verifica la 328, deci verificăm la 328. Dragi colegi, votăm din nou, verificăm de fapt votul la 328. Am închis votul. Respins. 330 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 332 pentru. Se adoptă. 320, 333 eh, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 333, verificăm. Am închis votul. Respins. 334 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 342 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 343 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 344 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 345 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MV24, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 13, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 14, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 15, nu, Agri 5, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm.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 Verificăm. La compromisul 12. Compromisul 12. Închidem votul și se adoptă. 48 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm ca să fim siguri, siguri, 48. Amendamentul 48, am închis votul. Respins. 51 pentru. Împotrivă. Verificăm la 51. Am închis votul. Se adoptă. 58. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri. Păi, ridicați-vă ca lumea mâinile. Verificăm la 58. Vă rog frumos să vă ridicați mâinile sus. Să se vadă. Am închis votul. Se adoptă de data aceasta. Și trecem acum la votul final, vot electronic pe marginea întregului dosar și cu apel nominal. Deschid votul. Vot electronic cu apel nominal. A votat toată lumea. Am închis votul. 34 de voturi pentru, 30 împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumesc foarte mult. Minunat. Voting, not easy. From, from, from am very sorry to, to say that our... Îmi pare rău să vă spun, însă munca noastră minunată încă nu s-a încheiat. Trecem acum la raportul Marcus Piper, raport de implementare în ceea ce privește directiva privind eficiența energetică. Stimați prieteni, haideți să începem Înțeleg că mulți dintre dumneavoastră au dispărut, nu vă mai interesează. Bine. Amendamentul 46. Cine e pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Să verificăm. Și vă rog, luați loc. Vă rog să luați loc, verificăm la 46. Am închis votul. Se respinge. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 41. Am închis votul. Se respinge. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se acceptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. La 47. Stimați colegi din primul rând, dacă ați putea să votați, mi-ar fi foarte ușor, domnule Ghirec, domnule Blanco Lopez, nu votați, așa că eu pierd contactul cu socialiștii și democrații din cauza dumneavoastră, vina dumneavoastră. Îmi cer scuze, am închis votul. Se respinge. Respins. Amendamentul 49. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul minus 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se acceptă. NV2 pentru împotrivă abțineri. Să verificăm. La NV2 verificare electronică. Închid votul. Se acceptă. Se adoptă. Compromisul 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Stimați colegi din PP, dacă ați putea să votați. M-ați ajuta foarte mult. Ambii de pe ambele părți. Bine. Unde am ajuns? 60. Amendamentul 60. Amendamentul 60 cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Să verificăm la MV41. 41. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 3A pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Compromisul 3A. Am închis votul. Se adoptă. NV42. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Să verificăm. NV42. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 16A pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. E greu să ne dăm seama. 16A. Am închis votul se adoptă. 65 pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm din nou la 65. Închid votul. Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm din nou. 68. Nu a fost clar. Am închis votul. Compromisul 4. Pentru. Împotriva abțineri se acceptă. Compromisul 4A. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri ei bine, există o diferență pe grupuri politice la compromisul 4, așa că e greu să-mi dau seama, îl verificăm. O asemenea diferență din partea și de un vot în plus. Un vot în plus de la socialiști și democrați. Bine, gata, închid votul. Se adoptă. NV43, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV10, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Să verificăm. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 4B. Cine pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm la 4B. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 232. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Colegi, NV49 ar trebui votat ca suplimentar, NV49. Cine e pentru? Împotrivă? Să verificăm la 49, verificare. Închid votul. Se adoptă. 77 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri să verificăm la 82, verificare. Am închis votul. Se adoptă 83 cine pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm la 83. Am deschis vot, l-am închis votul, de la socialiști un vot în plus. Bine, închid acum votul, se adoptă, compromisul 5 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, nu e foarte clar. Închid votul. Se respinge de această dată. Envy Envy 22, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 31 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 102 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 103 pentru împotriva abțineri se adoptă 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă 105 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 7 pentru, 105, bine, 105 verificare la 105. Votăm 105 vot electronic. Închid votul. Se respinge compromisul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 118 până la 121, patru amendamente în bloc. Cine e pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm patru amendamente. Am închis votul. Se resping. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, 124. 124. Verificăm la 124. Am închis votul. Se respinge. 123 cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm la 123. Verificăm 123. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128. Cine pentru? Împotrivă? Dar trebuie să verificăm. La 128. 128. Închid votul. Se adoptă. Așa că trecem atunci la 136? Nu, la compromisul 9. Compromisul 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri se acceptă. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 159, cine pentru? Împotrivă? Nu, haideți să verificăm. E mai bine să verificăm. La 159, verificare. Închid votul. Se adoptă. 154, a doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm la 124, a doua parte. Închid votul. Se respinge. NV39. Cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. nv 40, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se acceptă. 174 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 177 pentru, împotrivă abțineri se adoptă Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 184 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 184. Închid votul. Se respinge de această dată. 185 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 187 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 192 pentru, împotrivă, haideți să verificăm la 192, 192, verificare, închid votul, se respinge, 189 și 190 împreună, identice, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 13, da, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 200 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm la 200. Închid votul. Se respinge. 205. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 202. Cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. 203 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 203, trebuie să verificăm. Am închis votul. Se respinge. 204. Cine pentru? Împotrivă. E respins, da, haideți să verificăm. 204. Am închis votul. Se respinge. 206. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Cu aceeași majoritate. 207. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 14. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 217. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 218 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 225 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 226 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 226. 226 verificare electronică. Și închid votul se respinge. Deci trecem atunci la 230. Cine e pentru? Împotrivă? unu pentru, împotriva abțineri se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. La 235 verificare electronică. Am închis votul. Se respinge. 236 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 237 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 238 și 239 împreună identice. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Haideți să verificăm 238-239 împreună. Am închis votul. Se respinge. 241 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm încă o dată la 241. 241, am închis votul, se respinge, destul de clar acum, 242 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 242. Închid votul. Se respinge. 243. Amendamentul 243. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Stimați colegi, trebuie să ridicați mâna și nu ne deranjați, vă rog, stimați prieteni. Știu că totul e foarte interesant la Comisia ITRE, însă acum votăm. Îmi pare foarte rău. Vreau să îi văd pe colegi. Încă o dată, 243 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic. Nu este cât se poate declar. Votul s-a închis. Respins. 244 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aceeași majoritate, 245 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 246 pentru, Deci nu votăm 246. 248 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 248. Am închis votul. Respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 257 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 258 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 262 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, Compromisul 10A pentru împotrivă abțineri. Sunteți divizați în cadrul grupurilor politice, deci trebuie să votăm 10A, compromisul 10A. Am închis votul adoptat. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 267, partea a doua, împotrivă, abțineri, respins. 266, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 269, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. MV32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. MV52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 274 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 275 pentru, împotrivă. Să verificăm 275. Verificăm 275, am închis votul. Respins. 276 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 277 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 279 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 19 pentru, împotrivă abțineri adoptat. NV 8 pentru 18 pentru nu 8 pentru împotrivă adoptat. NV 12 pentru împotrivă abțineri adoptat. NV 15 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 291 pentru împotrivă. Să verificăm 291. I close the vote. Votul s-a închis. Respins. 293 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 294 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 19A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, dar să verificăm compromisul 19A. 19A, am închis votul, adoptat, Amendamentul 295 pentru împotrivă. Abțineri respins. 297 pentru împotrivă. Abțineri. Să verificăm 297. 297, am închis votul, respins 298 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 19B pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. NV37 partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 303 pentru, împotrivă, abținere, respins, MV56 pentru, împotrivă, abținere, adoptat, compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 311 pentru, împotrivă, abțineri, respins, dar să verificăm electronic 311. Un vot în plus la S și D. Am închis votul. Respins. 312 pentru împotrivă. Abțineri adoptat. 313 prima parte pentru împotrivă. Abțineri adoptat. Partea a doua de la 313 pentru împotrivă, abțineri, respins. 313, partea a doua. Verificăm electronic. Am închis votul. Un vot în plus la S și D. Am închis votul. Respins. 314 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 315 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 316 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 317 pentru, împotrivă, obțineri, adoptat, 318 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 319 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 320 pentru, împotrivă, să-l verificăm electronic, 320. Am închis votul. Respins. 321 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 322 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 323 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 324 pentru, împotrivă, abține, respins, 325 pentru, împotrivă, să verificăm 325. Verificăm 325. Votul s-a închis. Respins 326 pentru, împotriva, abțineri, respins. 327 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 328 pentru, împotrivă, abțineri, respins. NV 45 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 46 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. NV 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. NV 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 18 pentru împotrivă. Abțineri adoptat. 19 pentru împotrivă. Probabil respins, dar să verificăm electronic 19. Votul s-a închis. Respins la o diferență mică. 20 pentru împotrivă, abțineri, respins, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 31 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic, divizări în cadrul grupului politic. Am închis votul la 31. Am închis votul. Respins. 33 pentru. Împotrivă. abțineri, adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 uh, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 39 prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 39 partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, Partea a doua, să verificăm partea a doua. Votul s-a închis, respins. Amendamentul 1 pentru, adoptat, 3, 4 și 12 împreună, pentru, împotriva, abțineri, adoptate, Amendamentul 5 pentru. 5. 2 devine caduc, deci 5 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 6 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 7 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 8 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 9 pentru împotrivă, abțineri adoptat, 9. Verificăm 9. Închid votul. Adoptat 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat Vot cu apel nominal. Este vorba de raportul domnului Marcus Piper. Am încheiat, am închis votul. 34 pentru, 25 respins și o abținere. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la uh, ultimul vot, ultimul raport. Probabil că nu o să ajungem la două ore de voți. Trecem la raportul domnului uh, Lewandowski, amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri respins 2 pentru împotrivă abțineri adoptat 3 pentru împotrivă abțineri respins 4 pentru împotrivă abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26, pentru, Împotriva abțineri adoptat 25 pentru împotriva abținere adoptat, 24 pentru, împotriva, abținere respins, 27 pentru, împotriva. Să verificăm electronic 27. Verificăm 27, s-a închis votul. Respins. 28 pentru împotrivă, abțineri, respins 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 40 cu un amendament oral. Dacă sunt uh, obiecții la amendamentul oral, probabil cunoașteți foarte bine uh, amendamentul oral al verzilor. Nu sunt obiecții. Uh, Amendamentul 40 împreună cu amendamentul oral. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 42 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Vot electronic, ultimul vot pentru ziua de astăzi. O să ne pare tare rău că încheiem votul. Închei votul. Adoptat. Felicitări. Dragi colegi, vă rog să rămâneți uh, până la 12.30. Mulțumesc.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 sunt trei uh, informații cu scurte discuții, dacă doriți, dumneavoastră. Uh, Iorgi Buzek, Adam Gherec și Frederic Federley. Trei puncte. Vă promit că o să vorbesc numai mult de 5 minute. Bugetul pentru 2017, mandat pentru trilog, foarte important. Important mandatul ITRE. Ce am uh, inclus în avizul ITRE? Este important uh, să știți. Dacă vreți să mă întrebați uh, ceva, o să vă prezint pe scurt. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că bugetul pe 2017 favorizează creșterea care să fie bazată pe uh, cunoștințe, să fie inclusivă și să fie inteligentă. În al doilea rând, o astfel de creștere presupune o funcționare adecvată a programelor multianuale, așa cum ar fi Cosme, Horizon și altele. În al treilea rând, rest refacerea liniilor bugetare pentru Orizont 2020 și uh, instrumentul Connecting Europe. Cât despre Horizon 2020, rata de succes este de numai 13-14% în comparație cu 20-22% pentru al șaptelea program 4, deci rata de succes este mai mică. Și totuși există o finanțare insuficientă. Acest lucru periclitează instituirea zonei europene de cercetare, ceea ce este un pericol foarte mare pentru noi. Punctul 4. Am cerut disponibilizarea de resurse suficiențe pentru ENISA. Aș vrea să vă spun câteva detalii. Am discutat detaliile în Comisia ITRE și pentru unii dintre noastre este ușor de înțeles. Pot să răspund și la întrebări, dacă aveți întrebări pe această temă. 5. Punctul 5. În domeniul energiei care este caracteristică uh, comisiei noastre. Uh, finalizarea pieței energetice care ar putea să fie utilă pentru orice alt, uh, altă componentă a Uniunii Energetice. Eficiență, cercetare comună și așa mai departe. Trebuie să avem proiecte de interes comun care sunt uh, importante din punct de vedere al sectorului energetic. Punctul 6 din avizul meu de mare importanță. Am cerut alocarea de resurse suficiente Agenției pentru cooperarea uh, autorităților de reglementare în uh, domeniul energiei. Știți că de acest lucru depinde totul. Piața internă a energiei, dezvoltarea infrastructurii, monitorizarea piețelor uh, angro și costurile de uh, transmisie. Totul depinde de autoritățile de reglementare, dar și de operatori. Însă cooperarea uh, autorităților de reglementare este foarte importantă din punctul nostru de vedere. Punctul 7, dar nu ultimul, atrag atenția asupra importanței programului ITER. Știți că nu este I3, ci este ITER. O mică diferență. Avem nevoie de progrese și de susținere. Știți că nu este ușor de obținut uh, susținere în programul ITER, însă nu trebuie să ne oprim. Trebuie să eliminăm uh, întârzierile la plăți. Deci șapte puncte mari. Dacă aveți întrebări în această privință, Vă rog să puneți uh, întrebarea, să uh, adăugați ceva, dacă doriți. Nu solicită nimeni să intervină. Domnul Telicica. Domnule președinte, o să fiu foarte succint. Vreau să vă mulțumesc pentru uh, ceea ce ați făcut pe o bază solidă pot să subscriu la tot ce ați spus ca o bază pentru îmbunătățiri ulterioară. Vreau să subliniez trei puncte care, după părerea mea, nu trebuie lăsate deoparte sau care poate ar trebui dezvoltate uh, în proiectul dumneavoastră de aviz. Investiția în cercetare și inovare, așa cum a spus, este esențială pentru competitivitatea Uniunii Europene, dar, după părerea mea, și pentru felul în care uh, va arăta în viitor inovarea și cercetarea în Uniunea Europeană. Deci trebuie să alocăm suficiente fonduri în această privință. În al doilea rând, IMM-urile Spunem că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei uh, europene, nu trebuie să ne convingem unii pe alții de importanța lor, trebuie să ne axăm și pe programele uh, privind IMM-urile și startup-urile. Al treilea punct pe care aș dori să-l evidențiez, să existe suficiente fonduri pentru proiectele care vor permite tranziția economiei noastre și uh, am uh, un punct clar în minte, economia circulară, care este una dintre prioritățile noastre. Nu este o problemă cheie, ci este un domeniu care poate să Uh, genereze creștere și deci trebuie să susținem finanțarea sa. Sunt trei elemente pe care am dorit să le adaug. Uh, în general, sunt de acord cu proiectul noastră. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Aș dori să vă, răspund, să vă răspund chiar acum, nu, mai, nu ne mai rămâne prea mult timp, la punctul 1 Probabil că va trebui să spunem ceva mai multe lucruri IMM-urile intră sub incidența COSME. Sigur, acesta este subiectul de interes cel mai important, dar sigur că putem face și o adăugire. Comisia competentă este Envi, desigur, și nu noi, dar putem și noi să adăugăm ceva, însă mă aștept de la Envi să se refere în mod mai substanțial la economia circulară. Din acest punct de vedere, deci, S-ar putea ca subiectul să fie important, da. în sfârșit, sunt deschis la sugestiile dumneavoastră. Dacă doriți să mai adăugați ceva, vă rog. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, însă pe mine mă interesează foarte mult economia circulară, care trebuie abordată în mod echilibrat, atât din punctul de vedere al Comisiei Mediului, ținând seama și de gestionarea deșeurilor, dar și din punctul de vedere al uh, Comisiei ITRE. E o chestiune importantă și din perspectivă industrială, deci cred că și noi ar trebui să ne ocupăm de ea. Bun, sunt de acord. Domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint. Sunt întru totul de acord cu cele spuse, cu excepția programului ITER. De-al am și votat pe marginea revizuirii CFP. Cred că trebuie să ținem seama de rapoartele Curții de Conturi pe marginea programului ITER, nu numai în ceea ce privește finanțarea, ci și administrarea sa și cred că aceste lucruri ar trebui să se oglindească în proiectul de buget pentru anul următor. Și permiteți-mi să mai adaug ceva. Un lucru concret este primul an de după CFP. Prin urmare, va trebui să uh, vedem care sunt consecințele cadrului financiar multianual. Și în acest sens, va trebui să analizăm cu toată atenția strategia potrivit căreia sunt extinse instrumentele financiare existente și va trebui să vedem care sunt efectele acestei proceduri asupra unor programe cum ar fi Orizont 2020. Pe de altă parte, în urma acordurilor de la COP21, va trebui să vedem și care sunt angajamentele pe care ni le-am luat în sensul schimbărilor climatice, combaterii schimbărilor climatice. Trebuie să identificăm și posibilitățile la nivelul politicii industriale, de exemplu eficiența energetică, la care s-a făcut referire mai devreme, va trebui să ne gândim și la investiții în programele de convergență regionale menite să reducă disparitățile între regiunile Uniunii Europene. Una peste alta, vom avea ocazia să ne precizăm mai clar pozițiile ulterior. Vă mulțumesc. Intervenție fără microfon? Îmi cer scuze. În ceea ce privește rapoartele Curții de Conturi, problema a fost luată în discuție în uh, Comisia pentru Buget, care a elaborat, după cum știți, avizul principal. Și, desigur, iau act de faptul că pe aceste lucruri ar trebui să ne bazăm noi decizia, totuși, pentru mine, e important să avem în vedere toate întârzierile înregistrate în uh, cheltuirea banilor în momentul de față. Însă aveți dreptate, consecințele revizuirii la jumătatea parcursului și alte rezultate ale discuțiilor noastre, politica industrială, eficiența energetică, etc., etc., sunt de acord cu dumneavoastră pe marginea tuturor acestor subiecte. Deci dau cuvântul acum domnului Manca. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aducem cu toții aminte, cred, foarte limpede, că în 2014 Uniunea Europeană avea datorii de aproape 25 de miliarde de euro. Erau, ava, erau sume neplătite. Apoi am reușit să ajungem la 20 și apoi la 17 milioane, miliarde. Toate aceste lucruri însă se înregistraseră din cauza insuficientei puneri în aplicare a programelor europene. Nici până în ziua de astăzi Comisia nu ne-a prezentat consecințele acestor uh, plăți neefectuate. Apoi, pe de altă parte, știți că dacă, nu știu, o comună sau uh, o municipalitate nu plătește, nu-și plătește obligațiile, nu-și plătește datoriile, asta duce la probleme în continuare, în lanț. Deci ar trebui să impunem și noi Comisiei un termen pentru a face analiza acestor plăți neefectuate. Au trecut vreo trei ani și ne confruntăm cu un nou val de plăți neefectuate din cauza felului în care sunt puse în aplicate, aplicare programele. Ar trebui să existe și niște consecințe pentru genul acesta de comportament, de aceea aș dori din partea Comisiei un raport în legătură cu plățile neefectuate în ultimii patru ani. Da, dar nu consider că este necesar să repetăm ce se spune deja în avizul Comisiei pentru Buget, care a făcut deja vorbire despre subiectul acesta din câte știm. E vorba deci de impactul plăților neefectuate asupra bugetului european. Sunt întru totul de acord cu analiza dumneavoastră. Domnul Benito Ziluaga. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt și din partea mea. Câteva cuvinte. Bugetul alocat energiei ar trebui să fie orientat în special în direcția atingerii obiectivelor climatice asumate la Paris. De aceea eu consider că ar trebui să insistăm asupra bugetului pentru cercetări, cercetare, în special în cadrul programului Orizont 2020, fiindcă în uh, ultimii ani el a fost întrucâtva neglijat. Apoi trebuie să încurajăm eficientizarea energetică, să creștem proporția energiilor regenerabile în, din surse regenerabile în cadrul mixului energetic. Planul de investiții Juncker, de asemenea, n-a reușit să mobilizeze foarte multe investiții. Punând sub semnul întrebării mecanismul de finanțare, nu s-au făcut uh, investiții majore în programe cum ar fi COSME, dedicate IMM-urilor. S-au încredințat uh, mai multe investiții la nivel uh, european mai degrabă decât regional sau local. Și în ce privește finanțarea proiectului ITRE, după cum spuneam și cu alte ocazii, suntem ferm împotriva acestui proiect, proiectul ITER. Cred că ar trebui să reevaluăm lucrurile și chiar să oprim finanțarea pentru ITER, pentru că banii aceștia se duc într-o gaură fără fund. E un proiect care contravine obiectivelor noastre. Generarea de energie electrică se concentrează din ce în ce mai mult în câteva locuri fizice și noi investim într-un proiect care dă naștere la probleme majore de securitate și de gestionarea deșeurilor. Să nu uităm că vorbim chiar și de deșeuri nucleare. Prin urmare, proiectul acesta ar trebui pur și simplu să ia sfârșit. Um, I think that uh, generally uh, Mulțumesc foarte mult. Este într-adevăr o problemă foarte serioasă aceasta a energiei și respectiva climei. E o chestiune care uh, e importantă și mai multă cercetare în cadrul proiectului Orizont 20 este desigur importantă, dar să nu uităm că Orizont 2020 uh, are cu 40% mai multe investiții decât în uh, programul cadru 7 nu e poate ideal, dar este oricum mai mult. Și avem, iată, un, un buget în creștere rapidă în bugetul, în cadrul bugetului european. Dar, în termen general, sunt de acord cu dumneavoastră. Apropo de ITER, este vorba de fuziune și nu de fisiune nucleară, e cu totul altceva și sigur putem discuta la nivel științific dacă are rost să mergem mai departe cu ITER, dar ar trebui să ne gândim la cercetare, la, la, la cercetarea fundamentală, nu putem să o neglijăm. Sunt lucruri utile pentru următorii 10 ani, poate, nu putem neglija. Asta e părerea mea. Desigur, însă e o decizie și o discuție care trebuie purtată la nivel științific. Deci poate că n-ar strica să eh, antamăm o astfel de discuție. Doamna Capel. Danke, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș spune că punctele care au fost atinse sunt cu siguranță importante și nevoie de o finanțare corespunzătoare și pentru Orizont 2020, cât și pentru Connecting Europe Facility. Ne-ați spus că în ceea ce privește EFSI, gradul de, efici- de eficiență este un pic mai mic și cred că e nevoie să se mai intervină aici și în ceea ce privește programele pe termen mediu. Atât pentru ENISA cât și pentru ASA avem nevoie de asigurări, să ne asigurăm că există finanțarea de care e nevoie. Cred că punctele principale au fost atinse, dar aș dori să văd și IMM-urile implicate în COSME și apoi și economia circulară pe care au uh, menționat-o și colegii mei și pe mine mă interesează foarte mult aceste teme, dar eu cred că punctele principale sunt uh, incluse. To... Mulțumesc. Întorcându-ne la FC, ar trebui să spunem că ne vrem banii înapoi pentru Orizont 2020. E o chestie foarte importantă și nu banii înapoi, ci de 15 ori mai mult chiar pentru cercetare. Uh, Děkuji. Já bych chtěl jenom do... Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun câte ceva în continuare al celor spuse de colegi înainte. Și eu cred că Comisia ar trebui să facă o analiză a plăților neefectuate. Și ar trebui ca acest fenomen să acestui fenomen să îi se pună capăt. Plățile trebuie făcute măcar de acum înainte în cadrul programului ITER, ar trebui să insistăm pe energiile regenerabile, în special pe energia solară. Mulțumesc. Da, ca să fim mai aproape de soare, nu? Doamna Capel, doriți să interveniți din nou? Nu, mulțumesc. Intervenție fără microfon din sală. Uh, well, uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile, sunt cât se poate de pertinente și e, se cuvine să le luăm în calcul. Vă mulțumesc. Termenul de înaintare amendamentelor pe marginea proiectului de aviz este 24 mai la ora 18. Probabil că putem să fim de acord pe marginea tuturor amendamentelor dumneavoastră. Pentru propuneri orientative cu privire la proiect, proiectul pilot, termenul este 31 mai la prânz. Deci, amendamentele până pe 24 mai la ora 18 și propunerile orientative de proiecte pilot până la 31 mai, ora prânzului, ora 12. Cam atât. Pe marginea raportului privind mandatul pentru trilog, pentru Comisia pentru buget, care e avizul nostru pe marginea acestui subiect, și acum strategia europeană pentru răcire și încălzire, raportor Adam Hirek. Aveți cuvântul, stimate coleg. Vă mulțumesc foarte mult. Din câte am înțeles, va trebui să procedez și eu ca dumneavoastră, domnule președinte. Stimați colegi, domnilor și domnilor, strategia europeană pentru încălzire și răcire pune accentul pe faptul că 40% din mixul energetic îl reprezintă energia primară. Din aceasta, jumătate o reprezintă energia utilitară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că va exista mai multă eficiență din punctul de vedere al conversiei energetice pentru încălzire și răcire decât în contextul utilizării energiei electrice. Sunt uh, Există interese diferite la nivelul Uniunii Europene acordate acestui subiect. Producția de uh, energie ar trebui într-un fel uniformizată. Piața energetică, în cazul uh, energiei electrice, este mai, uh, mai uh, uniform tratată la nivelul Uniunii Europene. Însă energia pentru încălzire și răcire, energia termică, este tratată în funcție de zone, de regiuni și la nivel local. Există priorități stabilite în acest caz și, în cazul statelor membre noi de după 2004, acestea au investit în uh, termomodernizarea clădirilor. Este modalitatea cea mai rapidă și ușoară de a eficientiza clădirile, de a limita emisiile de dioxid de carbon și de a crea locuri de muncă, noi și chiar în număr mare. Motiv pentru care, în vederea acestui obiectiv prioritar, ar trebui să sporim resursele disponibile, resursele financiare și să eliminăm barierele în ceea ce privește fondurile pentru dezvoltare regională. Există limitări importante și cred că aceasta este o greșeală. Ele trebuie îndepărtate. Cu atât mai mult în cazul acelor uh, Mm, locuințe vechi din vremea epocii comuniste, de tipul blocurilor de apartamente. Centrele termocentralele, de exemplu, ar trebui să fie convertite în centrale de cogenerare. Aici există diferențe între vest și est. Și nu numai, pentru că există modalități diferite de, sau tipare diferite de consum al gazelor. În zona mediteraneană trebuie să ținem seama și de încălzirea globală. Este nevoie de mai puțină căldură, însă energia termică se folosește mai mult pentru răcire în zona respectivă. Trebuie să ne gândim la instrumentele pe care le avem la dispoziție și din punctul de vedere al planificării urbane și din punctul de vedere al științei arhitecturii, al artei arhitecturii. De asemenea, ne putem folosi de sursele naturale de încălzire și răcire. Am putea crea un întreg sector industrial nou, care este ecologic și ține seama și de aceste noi specializări care apar în Uniunea Europeană în materie de sectoare industriale, tehnice. Cam acestea ar fi elementele cele mai importante. Do prosiłbym, aby się odnieść. Ele găsiți în proiectul meu de raport toate elementele suplimentare și aș dori să vă mai spun că termenul pentru prezentarea amendamentelor e 27 mai. Asta înseamnă foarte curând. Votul în cadrul Comisiei ITRE va avea loc în data de 12 iulie, iar în plen votul va avea loc în luna august. Vă mulțumesc foarte mult, dragi, dragi colegi, și Acum, uh, în numele PPE-ului, dau cuvântul raportorului din umbră. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că îl sprijin pe raportor pe multe puncte. În ceea ce privește încălzirea și răcirea, este foarte bine că avem o asemenea discuție. Aceste subiecte au fost discutate de multe ori în contexte diferite. Pe de altă parte, pentru acest raport, cred că acesta menționează multe aspecte importante de ordin tehnic. Însă eu consider că avem nevoie de o direcție mai strategică care să fie accentuată. Cred că e nevoie de amendamente și eu voi spune pe scurt câteva asemenea puncte, în ce direcție am dorit noi să modificăm textul. E foarte important că um, acest subiect e unul diversificat, cel al încălzirii și răcirii, depinde de statele membre, o situație climatică diferită și așa mai departe. Foarte importante sunt guvernele locale, importantă e regionalizarea. Mi-aș dori ca aceste aspecte să fie subliniate. Ar trebui să fie consolidată și neutralitatea tehnologică și de asemenea să se pună accentul și pe autoritățile locale și regionale și rolul pe care trebuie să îl joace acestea, un rol tot mai important în planificare și punere în, în aplicare. Apoi, există multe lucruri implicate pe lângă aceste aspecte. Cred că e nevoie să ca aspectele financiare să fie mai transparente. Privind încălzirea și răcirea, în linii mari întotdeauna vedem Uniunea Energetică, politicile climatice ca fiind parte din același context și ne, așteptăm ca ne așteptăm ca performanța energetică a clădirilor, directiva în acest sens și cea privind eficiența energetică să fie mi-a să meargă mână-mână cu acest proces. De aceea aș dori să fie și ele menționate în acest raport, să existe niște linii directoare clare, ținând cont de directivele menționate. Vă mulțumim foarte mult și acum, colegi, vă rog să nu vorbiți foarte mult. Domnul Peterson are cuvântul acum din partea al de raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului pentru acest proiect și din partea noastră, considerăm că rolul pe care îl joacă încălzirea și răcirea e uriaș și în ceea ce privește chestiuni legate de securitate, cum ne zicea și colegul meu, domnul Salagas. Uh, să ne gândim doar la criza gazelor din ultimii ani, care predominant a fost o criză a încălzirii. Așa că acum trebuie să ne folosim de energiile regenerabile, sursele locale de acestea, astfel încât să obținem o valoare mai bună pentru bani, să creștem eficiența întregului sistem energetic în Uniunea Europeană. Există și efecte, cum ar fi crearea de noi locuri de muncă, scăderea prețurilor pentru mediul de afaceri și așa mai departe. Rolul UE în toate acestea este să creeze mediul de reglementare necesar, un lucru extrem de important în acest uh, context, așa cum e importantă și legislația, legislația directivele privind eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor. E nevoie de niște obiective în ceea ce privește încălzirea și răcirea și e nevoie de soluții reale, integrate pentru toate acestea. Să fie integrată electricitatea din regenerabile în clădiri, transportul trebuie să fie conectat cu uh, sistemul energetic în linii mari. Așa că și noi vom veni cu amendamente în această direcție și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu raportorul și cu raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult. Raportor din umbră din partea verzilor, domnul Iavol nu este aici, însă domnul Turmes este alături de noi. Da, în primul rând îi mulțumesc domnului Ghirec. Da, e important să existe mai multe fonduri pentru clădiri și trebuie să fim atenți. Sub EFSI nu există destule proiecte și nu există destul bani care să fie investiți în renovarea clădirilor, mai ales în estul Europei și trebuie să spunem clar acest fapt. Trebuie să promovăm uh, modernizarea și nu doar modernizarea, ci și trecerea spre surse uh, de energie regenerabilă, biomasă, răcirea foarte importantă și am și o întrebare morală pentru dumneavoastră. Când ne, spune că, ne spuneți că sunteți pentru neutralitate tehnologică, domnul Ghire, când alinamentul, aliniatul 15, spune că nu trebuie să mai folosim echipamente foarte vechi, uh, și atunci să continuăm să folosim cărbune la încălzirea locuințelor. Cred că până și în Cracovia nu au recunoscut faptul că, mai ales pentru încălzirea locuințelor, nu aceasta este modalitatea cea bună. Însă când vorbiți despre neutralitate tehnologică, ați merge împotriva acestui curent. Nu cred că e logic. Eu cred că trebuie să folosim cele mai moderne tehnologii astăzi. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Doamna Ernst reprezintă grupul GUE ca raportor din umbră. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. În linii mari, pe majoritatea dintre puncte, noi am fost surprinși de acest raport și noi suntem de părere, spre exemplu, că eficiența energetică trebuie să joace un rol mai important important. Iar în încălzirea și răcirea e ceva foarte important și noi considerăm că energiile regenerabile ar trebui să joace un rol mai important. Și de asemenea și cercetarea. Sprijinim și cele spuse în ceea ce privește fondurile europene și restricțiile care încă mai există. Însă mai avem și niște puncte critice, niște puncte care, pe care nu le putem înțelege așa ușor, și anume această reîntoarcere spre combustibil fosil. E o sursă energetică dificilă. Mai avem probleme și în ceea ce privește gazul lichefiat. E nevoie de o subliniere a importanței energiilor regenerabile și importantă direcția, în ce direcție trebuie să meargă totul. Apoi avem o problemă și cu centralele convenționale, care ar trebui să continue să joace un rol. Cred că ar trebui să ne îndepărtăm de ele. Și eu cred că dacă discutăm despre această strategie, despre asemenea chestiuni, atunci pentru mine are sens doar dacă într-adevăr ne îndreptăm în această direcție și dacă ne gândim mai bine la energiile regenerabile, cum să avansăm cu ele și eficiența energetică joacă un rol central. Acestea sunt punctele importante. Trebuie să reușim să obținem aici un progres mare. Nimic nu mai are de a face cu comunismul. Sunt și noi clădiri care au fost construite și care au nevoie și ele de eficiență energetică, dar nu o au. Așa că avem nevoie de o abordare principială și cred că în acest sens trebuie să facem eforturi. Vă mulțumim foarte mult, doamnă, și acum îi rog pe interpreți să rămână alături de noi ceva mai mult, vă rog. Mai mult sau mai puțin 10 minute. E o situație neobișnuită. Sesiunea de votare s-a prelungit foarte mult. I understand that we've got understanding from you and we can stay another 10 minutes. Bine, vom prelungi totul cu 10 minute să mai discutăm și următorul vorbitor din partea ENF, doamna Capăl. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus deja astăzi, 50% din consumul de energie se folosește în încălzire și răcire, adică e sectorul care uh, consumă cel mai mult în Europa și de aceea uh, E foarte important ceea ce se vorbește aici. În um, raport s-au prelucrat bine aceste puncte. E foarte importantă eficiența energetică pentru reducerea dioxidului de carbon și o utilizare eficientă a energiei. De aceea și directiva pentru eficiența energetică a clădirilor e importantă. Există acest program REFIT important pentru viitorii ani și punerea în aplicare acestei directive. 1,2% din uh, clădiri sunt renovate anual, e mult, prea puțin. Acest subiect al încălzirii și răcirii e unul foarte important, dar care este diferit de la stat membru la stat membru. Apoi, clădirile inteligente, sistemele inteligente. Toate acestea trebuie să fie optimizate. E nevoie să existe și mijloace suficiente pentru cercetare și dezvoltare. De toate acestea e nevoie, e nevoie să fie folosite cum trebuie toate aceste mijloace financiare. Apoi, în ceea ce privește răcirea, e foarte important în uh, zonele sudice și de aceea trebuie să ne asigurăm că tehnologia folosită au o eficiență foarte mare. E nevoie de mai multă cercetare în acest sens și um, și dispozitivele solare trebuie să fie folosite cât mai bine. Avem nevoie de cele mai bune centrale, astfel încât să avem energia de care avem nevoie. Vă mulțumesc foarte mult pentru observații. Acum doi vorbitori individuali, un minut fiecare, nu mai mult, stimați colegi, domnul Blanco Lopez și apoi domnul Kolicek. Au plecat. Bine, domnule Kolicek, un minut și 30 de secunde. Vă mulțumesc. Raportul se ocupă de soluțiile tehnice, însă acestea sunt un aspect din trei. Un, primul aspect, cel mai important pentru strategie, e un studiu teoretic, de exemplu, în Universitatea din Dresda, există, această, există o teorie pentru despre elaborată, și anume de folosirea energiei în ceea ce privește încălzirea și răcirea. Eu am scris despre acestea în um, teza mea de doctorat, de aceea sunt bine informat și ar trebui pe viitor să uh, punem accentul pe acestea. Soluțiile practice sunt bune, dar ce ne lipsește? Continuarea. De exemplu, la încălzire există foarte multă apă reziduală și această apă reziduală ar trebui să fie folosită folosite, rezidurile trebuie să fie folosite și substanțele din această apă. Acestea sunt uh, substanțe care ar putea fi periculoase până la un anumit grad. De aceea vă rog să țineți cont aici și de aceste aspecte, de studiul teoretic despre care vă vorbeam și de deșeuri pe de cealaltă parte. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Avem alături de noi pe cineva din partea Comisiei Europene astăzi, pe doamna director Donnelly. Am dreptate? Nu, nu e aici. E cineva care ar dori să spună câteva cuvinte? Mulțumesc foarte mult. Am notat cu atenție comentariile făcute de membrii comisiei. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cum se dezvoltă acest raport, cum va arăta versiunea sa finală și vom ține cont de el în acțiunile care urmează în ceea ce privește strategia pentru încălzire și răcire. Nu știu dacă încă mai avem timp să răspund punct cu punct, însă în linii mari suntem de acord cu comentariile făcute de importanța primordială a energiei, a eficienței energetice, de reamenajarea clădirilor, puncte foarte importante în ceea ce privește Uh, producția de energie, regenerabilele. Cred că toate acestea reflectă foarte bine documentul nostru, sunt niște comentarii utile și așteptăm cu nerăbdare raportul complet din partea acestei comisii. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule raportor! Vă mulțumesc foarte mult! Pe scurt, pentru că cred că am putea avea o dezbatere foarte lungă și interesantă. Din punct de vedere pur tehnic, nu venim cu nimic nou în acest document. Știm cum să încălzim, ce să folosim pentru căldură depinzând de țara din care venim și ce e disponibil într-o anumită țară. Cu toate acestea, cred că în imaginea de ansamblu există un factor important și anume prioritizarea, stabilirea de priorități. Cred că în dezbaterile noastre cu raportorii din umbră vom reuși să ajungem la un consens în ceea ce privește prioritățile. O asemenea prioritate trebuie să fie reamenajarea clădirilor pentru că să ne uităm la clădirile din Bruxelles, de exemplu, cum ne dorim să le izolăm? E o problemă majoră. Există clădiri aici care au nevoie de asemenea lucruri. Avem multe clădiri vechi, clădiri istorice. Pe de altă parte, avem și foarte multe clădiri în statele membre care au intrat în Uniunea Europeană în 2004 unde există proprietăți întregi care au nevoie de o actualizare, o reamenajare. În primul rând, trebuie să fie uh, izolate clădirile pentru că nu merită să vorbim de încălzire cât timp clădirile nu sunt izolate. Și cred că vom reuși să ajungem la un consens cu colegii în ceea ce privește prioritățile și ce, de, de ce instrumente avem nevoie pentru punere în aplicare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! foarte mult, uh, stimate coleg Adam Gherec. Permiteți-mi să vă amintesc încă o dată termenul pentru depunerea amendamentelor, data de 27 mai, ora 12 și votul la ITRE, 12 iulie 2016, vot în sesiunea plenară, probabil în luna septembrie. Vă mulțumesc foarte mult și trecem acum la punctul 13 rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și investițiile în acest domeniu, ETS. Un raport foarte important. Și aș dori să îmi cer scuze din partea raportorului nostru din Comisia ITRE, domnul Frederic Federley, și îmi cer scuze și de la raportorii din umblă, însă nu avem timp astăzi să continuăm cu acest raport pot să propun ceva pentru viitor. În primul rând, amânăm discuția noastră pentru 13-14 iunie, așa că următoarea reuniune a Comisiei ITRE, în mai puțin de o lună, în 3 săptămâni, Schimbăm, bineînțeles, termenul de depunere al amendamentelor pentru data de 15 iunie adică următoarea zi după reuniunea Comisiei ITRE. Aceasta ar fi propunerea mea. Nu avem nicio altă posibilitate. Îi cer colegului nostru, domnului Federley, să ne spună câte ceva ce părere are de această propunere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor acelor care au urmărit dezbaterea, ONG-uri, um, guverne și așa mai departe. Îmi pare rău că nu putem discuta acum în continuare. Mm, cred că da, putem să amânăm această dezbatere astfel încât să avem o dezbatere ca atare pe un uh, dosar atât de important cum e cel legat de ETS. Voi discuta cu raportorii din umbră și vom anunța pe toată lumea când va avea loc această dezbatere și mă bucur că ne putem asigura că termenul de depunere a amendamentelor merge, va avea loc după dezbatere. Publicul trebuie să aibă posibilitatea să reacționeze și să-și aducă contribuția la munca pe care o efectuăm. Îmi pare rău pentru colegii mei și pentru cei care așteptau cu nerăbdare această dezbatere, însă ne vom reîntoarce la ea peste câteva săptămâni și atunci vom putea să dezbatem într-adevăr și nu să ne grăbim repede pe un subiect atât de important. Mulțumim, mulțumim Frederic. Permiteți-mi să vă spun că este de asemenea posibil să continuăm acest punct la Strasburg, să organizăm o reuniune separată la Strasburg. Însă, probabil în acest caz, mulți dintre participanți care sunt prezenți astăzi în sală, e bine, pentru ei nu ar fi posibil să se afle acolo, așa că pe internet, poate, live, să ne vadă. Putem discuta și o asemenea soluție și vom vedea pe viitor. Și vom uh, ține legătura cu dumneavoastră și cu alții. Îmi cer scuze pentru toți care s-au uh, pre- pregătit pentru discuția de astăzi. Mulțumesc pentru această reuniune și vă mulțume- le mulțumesc interpreților că au rămas încă 13 minute și ne întâlnim la 13 iunie la Bruxelles sau poate la Strasburg. Vă mulțumesc foarte mult!